instituirii unor planuri strategice uh, care vor dura șapte ani și nu cinci ani. De asemenea, am propus și măsuri pentru a păstra locurile de muncă și pentru a menține dreptul la grevă. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, uh, doamna Serachiani. Acum dau cuvântul Comisiei Europene, reprezentată de vicepreședintele său, Simca. Calas. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. President.